Procesul verbal al ședinței de ieri v-a fost înmânat. Dacă nu aveți observații, atunci considerăm că se adoptă. Sí, señora Harms. Doamna Harms, vă rog. A pedido usted la palabra, señora Harms? Doamna Harms, ați cerut să luați cuvântul? dar nu mă refer la procesul verbal de ieri, domnule președinte. Bien, eh, hemos recibido del grupo... Am primit din partea grupului popular următoarele modificări în ceea ce privește numirile pentru comisiile parlamentare. Pentru Comisia de Petiții, doamna Mazzoni,